ajutorul de stat în favoarea canalelor publice de radiodifuziune. Dau imediat cuvântul autorului, domnul Viser, pentru 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Din nefericire, doamna Cruz, um, doamna comisar, nu poate fi prezentă astăzi uh, din motive de sănătate. Îi doresc însănătoșire grabnică. Este păcat, fiindcă viziunea sa privind um, această problemă, ajutoare de stat pentru radiodifuziune, uh, a fost și subiectul unei audieri organizate de mine. Am vorbit despre comunicarea legată de radiodifuziune. Și, doamnă comisar, puteți uh, fi sigură că în statele membre și în industrie Există interes pentru această problemă. Direcția Generală din, din cadrul Comisiei a fost de asemenea prezentă la audiere. Uh, directorul General pentru Concurență a fost prezent, uh, a făcut parte din uh, Comitetul de Vorbitori. Propunerea pentru revizuire a comunicării radiodifuziunii și ajutorul de stat pentru radiodifuziune ni se par inacceptabile. Radiodifuziunea joacă un rol esențial pentru garantarea pluralismului uh, media și credem că radiodifuziunea publică este o chestiune de răspundere națională. Ca urmare, uh, statele membre sunt cele responsabile pentru impunerea în aplicare politicii și nu Uniunea Europeană. Acest lucru este stabilit foarte clar în tratatul de la Amsterdam. Statele membre sunt responsabile pentru organizarea și finanțarea acestor uh, canale conform modelelor proprii, iar propunerea doamnei Cruz încalcă principiul subsidiarității, precum și capacitatea statelor membre de a uh, adopta prevederi legislative proprii. Îmi pare rău că cineva din de, de factura liberală a luat-o pe această cale. Am fost surprins și de ideea stabilirii sau înființării unui uh, supraveghetor independent, un mecanism care ar permite Um, o contribuție uh, majoră din partea Uniunii Europene. Noi credem că asta ar însemna mai multă birocrație și nu știm dacă există suficient personal din partea canalelor de radiodifuziune pentru a face asta. Că despre banii contribuabililor, această problemă este mm, una aparentă în mai multe state membre și uh, este evidentă uh, rigiditatea propunerii se sugerează că unele state membre nu sunt în măsură să uh, pună în aplicare măsurile sau liniile directoare. Întrebarea este și care sunt uh, beneficiile acestor servicii. Există preocupări, fiindcă radiodifuziunea publică nu este organizată în același fel în toate statele membre. De asemenea, există diferențe culturale și tehnologice. Mai mult, limba este iarăși un, o sursă de diferență. Regulile din raport, care sunt unice, eh, nu pot fi aplicate pentru toată lumea, asta este clar. Aș dori să vă reamintesc de audierea publică organizată de PP săptămâna trecută. În cadrul acestei audieri, eh, Comisia a avut o atitudine pozitivă, au fost de acord că poate propunerea este prea detaliată și că necesită modificări. Directorul general mi-a spus personal că propunerea definitivă poate fi amânată până după 5 martie, dată la care Comisia pentru Cultură va organiza o a doua audiere pe această chestiune. La sfârșitul audierii, directorul general m-a informat că Comisia va folosi noile informații furnizate și că vor veni cu o nouă propunere de comunicare. Această veste este bună. Așadar, doamnă comisar, înțelegeți surprinderea mea acum uh, Oare Comisia este dispusă să asculte ce are de spus industria, ce au de spus statele membre și Parlamentul? Aș trebui să vă adresez câteva întrebări. În primul rând, vreau să știu dacă Comisia va insista asupra menținerii acestei propuneri foarte detaliate uh, cu privire la testarea pieței și Comitetul de Supraveghere. Uh, doamna Nelly Cruz uh, se pare că susține menținerea acestor prevederi. A doua întrebare este cum puteți garanta neutralitatea pe piață? Textul propunerii sugerează diferențierea între radiodifuziunea existentă și noi servicii media. În al treilea rând, în lumina comentariilor făcute de directorul general responsabil pentru concurență, Comisia uh, va veni cu noi propuneri, este adevărat. A patra întrebare, cum va aborda Comisia problema uh, ordinului judecătoresc cu privire la uh, difuziunea, radiodifuziunea? Și o ultimă întrebare, dacă Comisia va fi uh, Uh, dispusă să implice Parlamentul European în următoarea propunere. Vreau să știu dacă Comisia are de gând să intre într-o dezbatere cu noi pe această chestiune. Sper că vom avea de-a face cu o cooperare bună între Parlament și Comisie. Doamna președinte, uh, aveți cuvântul, doamna comisar. Madam President, uh... Doamna președinte, Așa cum s-a arătat deja, cum am arătat deja, colega mea, eh, doamna Cruz, a avut un mic accident și din această cauză nu poate să fie prezentă aici în această seară. Pe 4 noiembrie 2008, Comisia a um, publicat pentru consultare până pe 15 ianuarie o nouă comunicare, un proiect de comunicare privind radiodifiziunea. Suntem foarte serioși în legătură cu acest proces de consultare publică pentru că Comisia Permanentă a, Parlamentului a programat o audiere pe data de 5 martie și, așa cum s-a arătat deja, pe grupurile PPE și celelalte au avut deja, au, au avut deja audiere săptămâna trecută în prezența directorului general pentru concurență, Filip Lov. Acest dialog între Comisie și Parlament este unul foarte important. Suntem uh, gata și dispuși să ascultăm și să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Eh, am observat de asemenea că Parlamentul în septembrie 2008 a decis că ajutoarele de stat pentru canalele publice de radio-televiziune să fie acordate astfel încât să își îndeplinească funcția lor într-un mediu foarte dinamic pentru a eh, evita abuzul de fonduri publice din eh, motive de experiență economică. Asta este de acord cu uh, punctul nostru de vedere. Atât canalele private cât și cele publice sunt importante. Acest sistem dublu uh, de radiodifuziune uh, trebuie să fie păstrat în Europa pe toate platformele. Acest proiect de comunicare așadar încearcă să consolideze uh, aceste practici privind ajutoarele de stat ale Comisiei, uh, la fel ca um, în comunicarea din 2001. Proiectul arată că regulile noastre uh, Uh, se adaptează acestui mediu în continuă schimbare, obiectivul fiind acesta de a moderniza. Uh, ideea este de a crește transparența și certitudinea juridică. Proiectul de comunicare arată foarte clar că canalele publice trebuie să asigure servicii audio-vizuale pe toate platformele media, uh, permițând în același timp canalelor private să rămână pe piață. Acest lucru este uh, asigurat de protocolul de la Amsterdam, care uh, încearcă să stabilească un uh, echilibru între aspectele pozitive și cele negative la nivel național. Deci am făcut acest test. Pentru că, pe baza acestui test la nivel național, putem să evităm intervenția Comisiei. Comisia din ce în ce mai mult primește plângeri în legătură cu situații, să spunem, de frontieră, de margine, în care activitățile de mass media publice nu au uh, o valoare adăugată pentru cetățeni uh, și consecințele sunt considerabile. Dar Comisia Europeană consideră că o intervenție repetată în acest sector nu ar corespunde principiului subsidiarității. Din această cauză, dorim ca statele membre eh, să împartă răspunderea alături de comisie pentru a controla consecințele pe piață ale susținerii acestor eh, servicii. Textul de la Amsterdam va arăta că no, aceste noi servicii ale canalelor publice eh, răspund eh, nevoilor economice, sociale, culturale ale ascultătorilor și beneficiarilor, limitând în același timp dezavantajele și consecințele negative colaterale asupra canalelor private la minim. Nu suntem de acord că protocolul de la Amsterdam ar însemna o povară administrativă suplimentară nejustificată. Sigur că orice protocol și orice text de lege eh, implică eforturi, dar nouă ni se pare că acele dispoziții sunt rezonabile și necesare. Acest, este vorba de uh, prevederea noilor uh, servicii și aici propunerea noastră de comunicare lasă o marjă largă de apreciere statelor membre. Fiecare stat membru poate să hotărască când va fi pus pe picioare un nou canal public de radio și care să fie testat. Apoi, uh, sunt scutite uh, proiectele pilot la această testare. Deci, proiectele pilot pot să continue să experimenteze cu noile canale fără niciun fel de testare preliminară. În al treilea rând, proiectul de comunicare uh, dă de plină libertate statelor membre să-și aleagă procedurile cele mai adecvate și instituțiile cele mai adecvate care să aplice aceste teste. Și, în fine, merită să spunem că statele membre mai mici precum uh, Belgia, uh, Irlanda, au uh, pus deja în aplicare această testare. Soluțiile pe care le-au găsit sunt proporționale cu resursele de care dispun. Având în vedere că testarea este suficient de amplă, există sunt, sunt uh, prevăzute posibilitățile ca serviciile oferite de canalele publice să răspundă și să satisfacă nevoilor economice, sociale, culturale ale societății și consecințele lor pe piață să fie uh, corespunzătoare. Pentru a asigura independența editorială am prevăzut și posibilitatea uh, ca în anumite condiții testarea să fie făcută uh, chiar de către canalul public de radio-televiziune respectiv. În scurt, aș zice că acest test poate fi considerat mai degrabă uh, ca o oportunitate decât o amenințare, pentru că va permite menținerea pluralismului în mass media și va uh, Uh, asigura menținerea pluralismului în domeniul mass mediei, uh, transparență și o perfectă informare a publicului. Mulțumesc! Cien? Vamos passar ao, ao conjunto de oradores que falam em nome dos grupos políticos. Trecem acum la oratorii din partea grupurilor politice. Primul pentru PPE, DE, are cuvântul domnul Ivo Belet. Pentru trei minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, dragi colegi, doamnă comisar. Aș dori, înainte de toate, să îi uh, urăm uh, însănătoșire gravnică doamnei Croes. Am auzit că a alunecat și că s-a uh, rănit, deci îi urăm însănătoșire gravnică. Îi dorim să se întoarcă cât mai repede la lucru. Apoi, știm că Comisia își dorește condiții egale pentru toți actorii în peisajul audiovizual, atât de natură publică cât și privați, și ni se pare uh, foarte important acest lucru pentru ca calitatea să poată fi garantată în acest domeniu. Doamna Visser a spus foarte clar că propunerea Comisiei nu respectă sau nu susține întotdeauna aceste principii. Testele de piață, așa cum au fost ele propuse de dumneavoastră, se aplică deja în Belgia, așa spuneați dumneavoastră. Dar mie situația mi se pare puțin mai diferită. Într-adevăr, folosim o evaluare de impact, operatorii uh, radio televiziune folosesc uh, aceste uh, teste, însă nu așa cum stipulează propunerea comisiei. Deci situația este puțin diferită și aș dori să vă spun îngrijorările mele personal și ale grupurile, grupului meu. Uh, E, problema cu această propunere este că câteodată intră în conflict cu strategia de la Lisabona. Operatorii în statele membre stimulează investițiile în mass media uh, și cred că așa trebuie să rămână lucrurile. Ceea ce facem noi acum este să încercăm uh, să ă, acoperim ă, cu birocrație, să facem ca aceste organizații să fie înghițite de ă, birocrație. Sigur că bani grei sunt la mijloc și trebuie să ne asigurăm că atât operatorii publici cât și privați pot să dezvolte noile tehnologii, noile platforme pentru a furniza conținut consumatorului, pentru că doar astfel consumatorul poate trage foloase maxime de pe urma acestei situații. Nu aș dori să ne înțelegeți greșit. Noi dorim să există o competiție echitabilă între operatorii publici și privați. Trebuie să fie loc pentru toată lumea și trebuie ca atât operatorii publici cât și privați să poată produce conținut de calitate. Bineînțeles, organizațiile publice trebuie să dea uh, socoteală pentru pentru banii publici pe care îi cheltuie. Sigur, e evident acest lucru, însă nu cred că propunerea Comisiei este modul cel mai bun de a asigura acest lucru. Și cu permisiunea dumneavoastră aș dori să mă refer la BBC, corporația britanică de radio-televiziune. Dacă ne uităm la programele excelente pe care le-au obținut de-a lungul anilor, vedem că e un exemplu bun pe care noi ar trebui să-l urmăm. Vă mulțumesc, doamna Caterina Bațeli, trei minute în numele grupului socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, doamna comisar Vasiliu, vă doresc un an nou fericit și urez însănătoș... îi urez însănătoșire grabnică doamnei Cruz. Este necesar să urmărim situația ajutoarelor uh, acordate de stat uh, canalelor de televiziune. Este vorba despre o inițiativă franceză care s-a răspândit în mai multe țări. Am început să ne punem probleme și întrebări asupra pozițiilor uh, mass media la nivel european, dar și internațional revăzând, revizuind pachetul telecomunicații, de fapt se face la nivel european o restructurare a modului în care serviciile sunt repartizate și o revizuire de asemenea a criteriilor de finanțare a radiodifuziunii. Acestea sunt uh, lucruri foarte importante și vor permite, într-adevăr, o revizuire a acestor servicii, ținând cont de societatea informației de inovare și de serviciile de interes economic și public. Uh, acum se pune mare întrebare și o mare problemă de ordin politic și noi trebuie să fim la înălțimea acestei probleme. E evident că discuția privind finanțările de stat se axează sau se concentrează asupra um, canalelor publice de radiodifuziune, așa cum sunt ele definite de fiecare stat membru, uh, ținându-se cont de faptul că resursele, desigur, sunt limitate și că totuși acestea trebuie să joace un rol esențial de interes public. Rolul central al radiourilor și televiziunilor a fost de, de altfel menționat în protocolul de la Amsterdam al UNESCO, Um, precum și de Parlamentul European în 2001 și de către Comisie. Dispunem deci deja de o platformă și în cadrul acestei platforme rolul serviciilor publice de telecomunicații este unul foarte clar definit. Însă, iată că s-a redeschis dosarul finanțelor publice iar aici trebuie să ținem cont de noile elemente apărute, precum și de anumite inițiative noi, precum și de rezultatele acestor inițiative, uneori dorite, alteori nedorite. Trebuie să recunoaștem că adesea se creează o confuzie între domeniul public și cel privat. Aș dori acum să mă refer la niște aspecte mai concrete. Uh, când e vorba de mandatul unui uh, serviciu public de radio-televiziune, nu trebuie uh, amestecat cu mecanismul de finanțare al său, deoarece pe când televiziunea de stat poate să aibă de asemenea activități comerciale și poate să aibă spațiu rezervat pentru publicitate, iată că în anumite cazuri, de exemplu în Franța, s-a uh, decis să se inverseze tendența, tendința. Uh, de asemenea, mm, canalele de televiziune comerciale, deci private, sunt și ele obligate să ofere servicii publice, astfel încât și ele au un rol important în domeniul public. Acesta este un element fundamental în cadrul pieței Uniunii Europene. Iar în final, domnule președinte, aș dori să mă refer la necesitatea de a uh, examina situația acestor finanțări publice, um, uh, acesta fiind un proces problematic, pentru că um, este posibilă existența unor întârzieri și se pune problema dacă aceste finanțări sunt conforme legislației europene. Apoi aceste finanțări publice față de mass media și serviciilor de radiodifuziune trebuie examinate în cadrul raporturilor internaționale, pentru că organismele Uniunii Europene uh, reprezintă un adevărat colos și atunci trebuie evitat uh, o, ca acestui colos să îi se um, aducă um, aspecte negative. Mulțumesc din, din partea grupului ALDE, domnul Gordon Scambo. Voi intenta ser breve și, obviamente, empiezo mi... Mulțumesc, foarte pe scurt. Dați-mi voie să-mi încep intervenția, salutând doamna Crăs și sper ca să-și revină, să se însăltoșească în următoarele căderi. Cel puțin aici, la intrarea în clădire, să știți că era multă sare peste tot, numai că se pare că nu peste tot exista sare. Am ajuns la o dezbatere foarte importantă, iar motivul esențial al acestei dezbateri este acela de a cere comisiei să dea socoteală în fața Parlamentului trebuie spus că înainte să formalizăm această comunicare din partea Comisiei, trebuie să ne putem baza pe dezbatere în care sunt cu toți implicați, pentru că, până la urmă, nu e vorba doar de un model de televiziune, miza este mult mai mare. După cum știm, și nu de ieri de azi, și pentru că tot s-a discutat această directivă în legătură cu mijloace audiovizuale, televiziunea a ajuns într-un moment de dezvoltare fără precedent și asta înseamnă o serie de platforme lineare, lineare, angajați, prezentatori și așa mai departe. Și toate depind unele de celelalte, așa încât uh, serviciul public de radio-televiziune nu mai este cel care era în anii 80 sau în anii 70. Așadar s-a schimbat dezbaterea și dezbaterea trebuie să aibă loc și ce spunem noi acum, uh, serviciu public nu este neapărat o, un serviciu public. Toți cei care primesc fonduri publice, până la urmă, uh, e o diferență din acest punct de vedere. Și acesta este motivul de care mă și îngrijorează, de fapt, în sensul că televiziunile publice joacă un rol extrem de important în protejarea diversității culturale și lingvistice și, în același timp, ele permit o mai mare coeziune a societăților noastre, pentru că ele nu urmăresc strict rentabilitatea. Așa că trebuie să protejăm acest echilibru financiar, trebuie să încercăm să identificăm noi modele de finanțare, să fim ingenioși în acest sens, însă nu trebuie să facem acest lucru periclit într un aspect foarte important pentru societățile noastre și anume televiziunile publice actuale. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, în numele grupului Verzilor, Alianța Liberă Europeană, doamna Elga Triple, timp de 1 minut și 30 de secunde. Liebe Vertreter der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen, Domnule președinte, doamna, doamnă, doamna comisar, stimați colegi, una dintre prioritățile Comisiei Barroso era să se debaraseze de birocrația inutilă cu această propunere ne dăm seama că acesta este și obiectivul dumneavoastră. La audierea de săptămâna trecută, organizată de PPE, s-a observat uh, un acord uh, conform căruia uh, Comisia începe să se amestece în afacerile statelor membre și noi nu putem accepta această situație. În orice caz, așa este poziția PPE. Trebuie să ajungem la un echilibru între operatorii privați și publici și să le permitem permitem suficientă marjă de manevră prin uh, subvenții. Însă, să nu uităm că cult, uh, acest peisaj uh, mass media, pentru ca el să ofere diversitate culturală, lingvistică și așa mai departe, trebuie să poată să se dezvolta în această eră digitală și așa spunem și strategia de la Lisabona. Dacă legăm mâinile operatorilor publici, aceștia sunt transformați în uh, adevărați uh, dinozauri incapabili să mai evolueze. Și dacă ne mai gândim și la criza economică, ne dăm seama că e nevoie de o reglementare a piețelor. Piețele nu pot lăsa uh, în uh, voia Domnului și de aceea uh, trebuie să facem această legătură în uh, relația între operatorii publici și privați dacă ne dorim ca noi să avem succes în area digitală. Vă mulțumesc în numele grupului GUE NGL. Domnul Maier are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. De 20 de ani încoace, serviciul public are misiunea de a informa publicul. Existența și supravegherea acestor canale publice este posibilă datorită existenței fondurilor publice uh, strânse din redevențe sau prin intermediul unor contribuții a unor membri și organizații de radiodifuziune, cum, așa cum se întâmplă în Olanda. Mai apoi, de zeci și zeci de ani de zile, serviciile publice sunt încurajate să câștige uh, bani prin ele însele, prin publicitate, dar și punând la dispoziție publicului material de informație um, pe suport celulozic sau uh, material audiovizual. Se încearcă fidelizarea telespectatorilor și uh, auditorilor și uh, până acum nu au existat probleme, respectiv atâta timp cât uh, canalele publice nu, canalelor publice nu le-au fost lezate interesele. Deci, din punct de vedere al canalelor de radiodifuziune comerciale, serviciul public este considerat ca un concurent favorizat Uh, prin acordarea de fonduri publice. Acum, interesul public și interesele private intră, iată, în conflict. Iată motivul pentru care Comisia Europeană are de împăcat capra și varza. Viitorul serviciilor de radiodifuziune publice este preclitat dacă marja acestora de manevră este limitată, acordându-se avantaj societăților comerciale private și uh, e bine să ținem cont de mm, obiecțiile exprimate de 19 uh, din cele 27 de guverne ale statelor membre în ultimul timp, cât și de părerea Parlamentului. În ultima vreme uh, s-a rugat ca mm, Comisia să-și revizuiască părerea. Sunt de acord, de asemenea, cu ce au spus antevorbitorii mei. Mulțumesc și acum alte intervenții. Domnul Mavromatis, din partea PP, 3 minute. Gado, señor presidente domnule președinte, doamnă comisar. Așa cum au spus și autorii întrebării orale, și așa cum a reieșit și din audierea care a avut loc săptămâna trecută la Bruxelles, a venit vremea să ne ocupăm cu toții de televiziunea publică. Înțeleg că e vorba de ceva ce oferim publicului și că, într-o foarte mare măsură, televiziunea publică își face treaba. Există și avem de face cu un dialog veritabil, avem de face cu o supraveghere cât se poate de corectă a programelor în funcție de cultura fiecarei țări și vorbim aici despre un patrimoniu pe care este imperativ să-l putem proteja în lumina noii tehnologii, precum și a proliferării canalelor de televiziune, fenomen la care suntem martori. Dacă dorim să asigurăm o concurență sănătoasă, atunci Comisia trebuie să identifice noi mijloace de protejare a interesului public, precum și de protejarea televiziunii publice. Pentru început, ar trebui ca lucrurile să fie foarte clare. Trebuie să știm foarte clar care este mandatul televiziunilor sau postelor de radio publice, iar uh, finanțarea statului trebuie să fie cât se poate de clară și în același timp, nu trebuie să existe cheltuieli administrative sau de altă natură care să greveze prea mult asupra acestor operatori de radio-televiziune. Comisia, în același timp, trebuie să asigure o estimare de la bun început. Ea trebuie să poată controla această nouă configurare a mass media, date fiind noile tehnologii. Având în vedere că operatorii de radiodifuziune joacă un rol determinant în ceea ce privește diversitatea culturală și lingvistică, este absolut necesar ca aceste organisme publice să poată prezenta programe de calitate și, în același timp, în ceea ce privește concurența, este obligatoriu ca aceștia să aibă o uh, reacție pozitivă în fața concurenței și în același timp în fața provocărilor pe care le prezintă noile tehnologii. Deci trebuie să poată prezenta evenimente mondiale de anvergură, cum ar fi Jocurile Olimpice, campionatele mondiale. Din păcate, nu e cazul în acest moment, deoarece canale comerciale au mai mulți bani, așa încât își permit să monopolizeze acest gen de evenimente. Și cetățenii ar trebui să poată avea acces la aceste evenimente mondiale prin intermediul televiziunilor publice. Aș mai adăuga că oferta de pe piață din ziua de astăzi, ceea ce ne prezintă canale comerciale în mod uh, deosebit, și în ceea ce privește activitatea posibilă pentru aceste canale, diferă foarte mult în sensul că nu toată lumea apreciază la fel acest echilibru. Pe noi ne interesează interesul public și nu putem accepta decât prea puține excepții și comisia trebuie să țină cont. Mulțumesc. Badia Icuce are cuvântul. Domnule președinte, doamna comisaria, eu también me un... Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Și eu sper că doamna Cross se va însănătoși și grabnic. Aș dori să fac câteva comentarii de ordine general în ce privește revizuirea comunicării cu privire la radiodifuziune. Aș trebui să vă spun că, din punctul meu de vedere, revizuirea lansată de către Comisie este pozitivă, pentru că ea ne va permite să adaptăm conținutul comunicării din 2001 la schimbările care au avut loc atât pe plan tehnologic cât și în uh, domeniul comunitar. Și apoi păstrăm și axele principale ale comunicării din 2001, care recunoaște rolul indispensabil pe care serviciile publice de radiodifuziune îl au pentru a garanta democrația și pluralismul. Uh, Nota bene, principiul delimitării competențelor statele, statelor membre în ce privește furnizarea serviciilor la consumator, de exemplu, libertatea de a alege modelul de finanțare, evitând problemele care pot apărea mai ales în uh, domeniul finanțării private. Apoi, uh, supravegherea independentă și aici aș dori să insist asupra rolului autorităților de reglementare în domeniul Um, audiovizual. Apoi, controlul ex ante al serviciilor de radiodifuziune publică este util, însă cred că trebuie să, mențion, să menținem suficientă flexibilitate pentru ca a permite stat, fiecărui stat membru să se adapteze la situația specifică. Și apoi trebuie să reflectăm cu prudență la condițiile în care prestarea de servicii audiovizuale vizuale publice poate fi finanțată de către consumatorii care beneficiază de aceste servicii, având în vedere caracterul gratuit și universal al acestor servicii și riscul de excludere care ar putea interveni dacă acceptăm acest nou mod de finanțare. Sper că Comisia va ține cu adevărat cont de observațiile mele ele. Vă mulțumesc. Domnul Ike Vandenburg are cuvântul pentru 3 minute. Mulțumesc. E clar că aici se pune problema tensiunilor uh, între interesul public și rolul uh, informării societății uh, și impactul asupra funcționării pieței și a unei competiții uh, echitabile. În granițele între sectorul uh, privat și public, dar și alte mass media, sunt din ce în ce mai neclare. Uh, și mai ales atunci când e vorba de noile uh, um, mass media, internet, iPod-uri și așa mai departe. Unii spun că um, aceste canale publice sunt, uh, au, joc un rol de frunte în inovare și în servicii, dar e clar că e vorba aici de un impact transfrontalier și uh, care afectează mai multe sectoare ale mass media. Deci este important să avem o coerență între uh, radiodifuziune și cadrul general al serviciilor de interes general economic. E o problemă importantă de care ne-am ocupat în uh, Comisia ECON a Parlamentului European Uh, și mai ales uh, membrii Partidului Socialist din această comisie au, spus, uh, au subliniat că e importantă mai multă siguranță juridică pentru servicii de interes economic general și că am dori să avem la dispoziție și să vedem o directivă cadru și legislație sectorială lucruri decise la un nivel politic consultările asupra proiectului de comunicare pe care le-am putut consulta și au fost prezentate de uh, comisie, pot fi comentate până la data de 15 ianuarie și eu cred că este important să, acordăm, să dăm un semnal clar, uh, mai ales uh, pentru noi din Partidul Socialist, e important un cadru mai orizontal ca instrument uh, adecvat pentru a pune uh, discuții cum este aceasta la dispoziția publicului într-un context mai larg. E important apoi să vedem cine uh, hotărăște, cine face regulile și care este echilibrul în aceste reguli între interesele pieței și interesele publice. Și uh, am senzația că acest test de piață de care vorbește comunicarea ar trebui să acorde mai multă atenție problemelor și uh, intereselor legate de piață și să dezavantajeze interesul public, din păcate. Și dacă aceste reguli noi orizontale uh, pentru serviciile de interes economic general uh, s-ar fi aplicat, altfel ar fi stat lucrurile. Acum sunt puțin surprinsă că PPS se concentrează asupra acestor probleme specifice, uh, pe când au fost destul de ezitanți în a ne sprijini apelul uh, pentru un cadru mai general. Pentru că eu cred că aici avem un exemplu clar că și în acest caz de radiodifuziune, dacă nu dispunem de un cadru mai larg și mai clar, care să uh, se concentreze mai mult asupra intereselor publice, atunci întotdeauna interesele pieței vor, pieței vor fi cele care vor avea avantajul în acest tip de discuții. Deci aș dori să profit de ocazie pentru a ne repeta apelul în favoarea unui cadru pentru serviciile de interes economic general, care ar trebui să reechilibreze în mod orizontal aceste interese în favoarea interesului public. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum doamna Boscurt, Emine Boscurt, pentru două minute, vă rog. Dank voorzitter. publieke op... Mulțumesc, domnule președinte. Să Um, operatorii publici de radiodifuziune reprezintă esența democrației și nu am spus-o eu, uh, este și ideea comisiei, iar operatorii publici de radiodifuziune au o importanță națională, așa încât am prevăzut un adevărat test de piață exante, în special pentru noile instituții. Nu cred că este neapărat o idee bună și nu cred că e bine ca Bruselul să solicite sau să spună mai degrabă țărilor în ce mod să-și organizeze operatorii publici de radiodifuziune. Nu e cazul un astfel de text și aș dori să mai spun două vorbe și despre birocratie. Cred că ar fi bine să verificăm anumite lucruri, însă trebuie să fim atenți să nu creăm și mai multe reguli și costuri suplimentare pentru diferite state membre. În ceea ce privește oferta, cred că nu trebuie să facem nicio diferență între serviciile noi și cele vechi, pentru că în practică se constată că sunt incluse unele în celelalte, încurcate unele în celelalte și uh, programele de televiziune sunt cuplate la servicii noi și invers. Același lucru se întâmplă și în Europa. Nu avem doar o piață, pur și simplu e vorba și de interesul public pe care îl prezintă operatorii uh, publici de radiodifuziune și chiar Comisia este de acord cu cât de important sunt acești operatori publici de televiziune. Aș dori să știu dacă în varianta adaptată a acestei comunicări se regăsește acest lucru și dacă se uh, stabilesc uh, aceste răspunderi care este sensul acestor răspunderi, adică la nivel național și, în același timp, în asociere cu o discuție în cadrul Parlamentului Consiliului. În acest moment trecem la Catch the Eye. Fiecare deputat are un minut la dispoziție. Are cuvântul acum uh, domnul Thomas Mann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Operatorii de radiodifuziune sunt foarte importanți. Eu am fost la Uh, audierea organizată săptămâna trecută de PPE și ne-am dat seama acolo cât de importantă este cultură. Dacă 27 de state membre se opun uh, acest, aplicării acestor reguli, uh, vă dați seama de amploarea fenomenului. E foarte greu să avem o administrație unică, chiar și cu aceste texte ex ante și cu administrația unică europeană. Există deja organe de control, de monitorizare la nivel național. Consiliul, de exemplu, verifică dacă regulile din domeniul concurenței sunt respectate. Eu chiar fac parte dintr-un astfel de consiliu uh, în organul de control din Germania. Astfel funcționează o politică de calitate în domeniul mass media. Domnul președinte, dă cuvântul acum doamnei Suzana Roitova pentru un minut. Eh, pane předsedo, stát, souhlasím s mými kolegy, že stát... Mulțumesc, doamne președinte, sunt de acord cu antevorbitorii mei care au spus că sprijinul public pentru canalele publice de radiodifuziune trebuie clarificat și deci asta cerem noi pentru Parlamentul European. Însă aș vrea să mă refer și la alte probleme urgente care trebuie examinate de Comisie cât de repede posibil. În primul rând, vreau să spun că trebuie să includem antenele um, proprietate comună a gospodăriilor, în conformitate cu articolul 5 a directivei privind informarea, uh, inclusiv pentru um, radiodifuziunea digitală, ceea ce e cazul în multe state membre noi. În al doilea rând, trebuie să sprijinim o mai bună coordonare a consiliilor naționale ale audiovizualului astfel încât uh, serviciile publice și regulile acestora să fie aplicate mai bine. De asemenea, trebuie mai bună coordonare a Consiliilor Naționale de Supraveghere pentru a ne asigura uh, că nu există nicio uh, atingere adusă dezvoltării morale a copiilor. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Comisară, Andula Vasiliu, vă rog. Thank you, President, and thank you all. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru o discuție foarte rodnică, iar rezultatele acestea vor fi cu siguranță transmise colegii mele, doamna Crăs. Dați-mi voie să încerc, uh, în primul rând, să fac unele comentarii pe marginea observațiilor făcute de dumneavoastră. Protocolul de la Amsterdam semnalează nevoia de a echilibra finanțarea cu ajutoare de stat și să vedem care sunt efectele asupra concurenței. Noi dorim ca statele membre să devină un rol fruntaș în acest sens, pentru că altfel va trebui să facem acest lucru la Bruxelles în baza reclamațiilor primite. Scopul nostru este acela de a oferi statelor membre mai multe posibilități de dezvoltare a serviciilor publice de radioteleviziune, atâta vreme cât uh, sunt respectate dispozițiile tratatului în acest sens, iar operatorii publici de radioteleviziune trebuie să inoveze în continuare, în același timp să educe și să asigure divertisment. Comisia este de acord cu aceste lucruri. Rămâne la atitudinea statelor membre să hotărească în ce mod să-i financeze pe operatorii publici de radio-televiziune. Acest lucru se spune foarte clar în protocolul de la Amsterdam. Operatorii publici de radio-televiziune vor avea posibilitatea de a testa liber proiecte noi iar uh, propunerea de comunicare stabilește foarte clar că proiectele pilot uh, nu participă la aceste teste. Și întotdeauna am fost de acord cu posibilitatea de finanțare a unor servicii publice, cum ar fi, spre exemplu, o gamă largă de programe foarte variate transmise de către operatorii publici. Acest lucru va rămâne valabil și în continuare. De asemenea, Comisia dorește să garanteze o combinație echilibrată între public și privat. Scopul Comisiei este acela de a promova să spunem, un beneficiu al operatorilor publici de pe urma unor tehnologii și în același timp să asigure o acoperire a nevoilor societății materie culturale și nu numai. Textul de la Amsterdam permite statelor membre să financeze noile servicii media prin intermediul operatorilor publice. De asemenea, se poate ține pasul cu schimbările care se produc în acest spațiu mediatic atât de dinamic. De asemenea, este în interesul public să se mențină stimulentele oferite pentru agenții privați. Inovația venită atât din partea operatorilor publici cât și privați este important pentru atingerea obiectivelor de la Lisabona și este de la sine înțeles că operatorii publici de televiziune vor avea libertatea de a lansa orice fel de nou serviciu sau din punct de vedere comercial și pe viitor, fără să mai fie nevoie de o evaluare preliminară. Dați-mi voie să vă asigur, distinși uh, europarlamentari, că aceste consultări uh, se bucură de foarte multă atenție din partea noastră și vom verifica acest text pentru ca el să includă toate aceste temeri cât se poate să legitime. Voi ruga serviciile noastre să preia și să țină cont de propunerile statelor membre și ale Parlamentului în momentul în care vom modifica formularea. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Și stați, terminăm discuția sobre asta. Astfel încheiem acest, această dezbatere. Continuăm acum cu ultimul punct de pe ordinea de zi, respectiv prezentare succintă a rapoartelor următoare conform articolului 44 aliniatul 2 din regulament.